raportul doamnei Gardini și anume mecanismul de protecție civilă al Uniunii și îi dau cuvântul doamnei Gardini, cuvântul pentru 4 minute. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că astăzi, pentru noi toți care am lucrat la acest raport, este o zi cu adevărat importantă chiar emoționantă. Negocierile au durat mult și astăzi votăm în sfârșit noul mecanism de protecție civilă, care este, cred, un pas mic, dar important pe calea spre o Europa mai sigură, spre o lume mai sigură. Aș dori să încep cu mulțumirile. Aș dori să mulțumesc întregului Parlament European, tuturor colegilor care au contribuit constructiv încă de la început. Parlamentul a demonstrat astfel încă o dată că este instituția cu sensibilitățile cele mai apropiate de cetățenii europeni. Știm că în acest moment cetățenii europeni nu trăiesc Europa, nu simt Europa în mod foarte pozitiv. Cel puțin o mare parte a cetățenilor noștri, mai ales în anumite sectoare. Dar Europa poate să acționeze în multe domenii și poate să demonstreze în toate aceste domenii cetățenilor că Europa e apropiată de ei, că este casa lor comună. Cred că astăzi, în sfârșit, scriem un capitol pozitiv în această direcție în promovarea solidarității care se exprimă în acest document și în acest nou mecanism care transformă filozofia protecției civile, care deja este un instrument foarte important și util. Noi spunem asta cetățenilor că Europa este alături de ei și eu sper că Astfel putem relansa dialogul cu toate popoarele și cu toți cetățenii Uniunii. În calitate de raportor, de-a lungul trilogurilor, am uh, putut, pe baza poziției ferme și compacte, grație sprijinului Parlamentului, am uh, putut apăra poziția Parlamentul European. Poate fi, am putut consolida această poziție, am putut să o promovez. Doresc să mulțumesc și doamnei comisar Cristalina, Cristalina Gheorgheva pentru pasiunea cu care a acționat pentru modul în care s-a implicat și se implică în orele dramatice de reacție la catastrofe. Dânsa cunoaște suferința oamenilor, rănile uh, comunităților, familiilor, persoanelor în urma calamităților, care în acești ultimi ani sunt din ce în ce mai dese și din ce în ce mai violente. Nu cred că nu putem să nu simțim a, a, umanitatea care se simte atât de mult în aceste locuri. Scriem astăzi capitole noi privind prevenirea catastrofelor și privind pregătirea pentru um, a face față acestor catastrofe. Dorim să provenim uh, catastrofele și dacă nu e posibil ca ele să fie prevenite, dorim ca efectele lor să fie reduse în mod sensibil. Și dorim să promovăm și o cultură a prevenirii catastrofelor avem planurile de gestionare a riscurilor, element fundamental în planificarea unei politici de gestionare a riscurilor coerentă și eficientă. Să nu uităm uh, și uh, crearea corpului voluntar de mijloace pe care le pun statele membre la dispoziție în cadrul acestui mecanism. E vorba de capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență. Nu pot să menționez aici toate detaliile, dar doresc să subliniez faptul că am încercat să depășim dificultățile statelor membre, bazându-ne, bineînțeles, pe de o parte pe subsidiaritate și pe de altă parte pe solidaritate. Sunt principiile călăuzitoare ale acestui document. Vă mulțumesc încă o dată și ascult cu atenție intervențiile doamnei comisar și ale colegilor. Mulțumesc! Gardini. Vă mulțumim, doamnă Gardini. Urmează din partea Comisiei doamna Georgieva. Thank you, Mr. President. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. La început vreau să-i mulțumesc doamnei Gardini și tuturor membrilor Parlamentului European care au lucrat fără oboseală pe parcursul anilor, astfel încât să dea o formă legislației pe care o prezentăm astăzi. Decizia pe care o veți lua are de a face cu următoarele. O mai bună protecție pentru cetățenii noștri și pentru economiile noastre împotriva unei tendințe foarte clare are de dezastre mai frecvente și mai devastatoare. Are de a face de asemenea cu abilitatea noastră de a oferi o asistență mai bună victimelor dezastrelor la nivelul întregii planete. Sunteți conștienți de faptul că în ultimele decenii am fost martorii unei creșteri foarte clare a frecvenței și intensității dezastrelor aici în Europa. În 10 ani am pierdut sute de mii de cetățeni. I-am pierdut valurilor de căldură, inundațiilor și furtunilor de vară și de iarnă. Au fost afectate, a fost afectată de asemenea și economia noastră, cu costuri cumulative de peste 150 de miliarde de euro. E o tendință care se regăsește la nivel mondial. Doar în ultimii trei ani, pentru prima dată în istoria oamenilor, avem niște costuri ale daunilor care trec peste 100 de miliarde de dolari pe an. Și știm că vorbim doar de o fracțiune a costurilor, pentru că reflectă doar um, acele daune care au fost asigurate și nu daunele totale. În Europa, în această vară, inundațiile din partea centrală a continentului nostru ne-au costat peste 12 miliarde de euro. Pentru Germania, asemenea, vorbim despre cea, cele mai mari costuri ale pagubelor în istorie pentru Germania. Așa că noi trebuie să acționăm împotriva acestei tendințe. Ce facem cu noua legislație? Facem un salt înainte astfel încât să creăm un sistem de gestionare a dezastrelor la nivel european. Unul care se axează pe pregătire și prevenire și unul care vine cu o coordonare preelaborată, astfel încât să răspundem unor asemenea situații. Pentru prima dată în istoria europeană, statele membre acceptă obligațiile legale pe care le au în ceea ce privește pregătirea și prevenirea avem acum niște experți europeni voluntari care să se află în poziția de așteptare și care să poată să fie detașați atunci când există un dezastru pe teritoriul nostru sau în afară. Această legislație răspunde la o cerință a Parlamentului European pe care eu personal am auzit-o de multe ori și anume că avem nevoie de Europa unită în fața dezastrelor. Capacitățile de răspundere de urgență la nivel european, pe care le-aș cerut de multe ori, prin intermediul acestei legislații, vor deveni realitate avem o abordare de jos în sus, una care este bazată pe contribuții voluntare ale statelor membre și care respectă principiile subsidiarității. Voi încheia prin a spune că Acum câteva săptămâni în Filipine am văzut cu proprii mei ochi ce înseamnă ca Europa să acționeze unită și sunt foarte mândră de această realizare. În viitor, punerea în aplicare a legislației va avea nevoie de sprijinul dumneavoastră din nou și sper că mă pot baza pe dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar. Urmează acum raportorii. Îi dăm cuvântul domnului Pașcu, dar nu e în sală, atunci doamna Strifler. Si, monsieur le président, chers collègues. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Propunerea unei decizii asupra protecției civile în Europeană consolidează sistemul actual de cooperare europeană în domeniu tocmai pentru a reacționa mai rapid și mai eficace la uh, catastrofele, calamitățile naturale. În ultimii ani, majoritatea intervențiilor protecției civile ale Uniunii Europene s-a derulat în exteriorul Uniunii, în special în țări în curs de dezvoltare, care trebuie să suporte catastrofe naturale disproporționate, teribile și tot mai frecvente. Totuși, 70% din bugetul nostru se vor îndrepta către acțiuni în interiorul Uniunii Europene și doar 30% pentru acțiuni în exteriorul UE. Regret pur și simplu că acordul găsit privind repartizarea bugetului să nu, fie co- nu e coerentă cu realitatea și cu voința noastră de a preveni uh, calamitățile în țările în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Stifler. Are cuvântul domnul Stavrakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Mecanismul de protecție civilă oferă cu siguranță o valoare adăugată și reprezintă expresia solidarității Uniunii Europene cu cetățenii săi. Cum s-a întâmplat, de exemplu, în mobilizarea Uniunii Europene după cutremurul de la Aquila, în Italia, în 2009 dar mobilizarea acestui mecanism pentru țările terțe reprezintă de asemenea un ajutor important în uh, caz de catastrofă, așa cum s-a întâmplat în urma catastrofei de Filipine recent. Uh, știm că, acest, uh, că protecția, că prevenirea catastrofelor costă mai puțin pe cetățeni decât reacția de după catastrofe. Sperăm că astfel se va ameliora um, protecția și uh, prevenirea catastrofelor. Din păcate, um, suma prevăzută pentru acest mecanism nu este suficientă, dar înțelegem rigorile, rigoarea bugetară care se confruntă statele membre și de aceea trebuie maximizat impactul acestui buget. Dar pentru asta e nevoie de sinergii și complementarități între diferitele mijloace financiare ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Stavrakakis. Stimați colegi, am început la timp și de aceea, raportorii care nu s-au aflat aici trebuie să fie dispuși la compromis. Domnul Pascu nu era în sală, acum este. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule Pascu, mai doriți să luați cuvântul? The civil protection mechanism has a fundamental role is... Mecanismul de protecție socială este un instrument de bază pentru ca uh, Europa să poată reacționa rapid la un spectru larg de crize. Raportul nostru la Comisia AFET susține abordarea generală a propunerii, care consistă în a transforma sistemul ad hoc curent într-un management uh, preventiv, respectând rolul de uh, uh, lider și responsabilitatea statelor membre în protecția civilă. Comisia AFET salută măsurile de prevenție, subliniind importanța evaluării riscurilor. Trebuie să fim coerenți și în implementarea uh, clauzelor de solidaritate stipulate în documentele și inclusiv în raportul discutat astăzi. Un punct important în avizul Comisiei AFET este nevoia de a găsi un echilibru între imperativul uh, răspunsului de urgență și coerența relațiilor externe ale UE. În fine, am apreciat uh, abordarea constructivă și susținem pe doamna comisar Cristina Gheorgheva și reprezentanții EAS. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Pașcu. Domnul Vlasac nu se află în sală. Și cu asta am terminat cu luările de cuvânt din partea comisiilor. Acum trecem la grupurile politice. Domnul Zeber, două minute. Mulțumesc, domnule președinte acest mecanism de protecție civilă cred că putem să vedem foarte bine și anume cetățenii noștri pot să vadă bine plus valoarea Europei. Pe timpuri de criză e nevoie de ajutor și cred că Europa trebuie să primească o față și Europa trebuie să se implice alături de statele membre. Important în grupul nostru politic e ca aceste competențe și obligații pe care le au statele membre să fie menținute pentru că ele sunt uh, cele responsabile atunci atunci când există un, o catastrofă naturală, naturală sau făcută de mâna omului. Dar cu toate acestea există situații la o scară mai mare unde e nevoie să fim uniți și avem deja experiență comună în Europa în ceea ce privește o coordonare îmbunătățită și pe ea putem construi mai departe. E important să facem următorul pas astfel încât să avem mijloacele financiare de care e nevoie. După cum știți, acum există doar 300 100 de milioane de euro la dispoziție și e nevoie de acești bani, mai ales pe timpuri de criză. E foarte important să învățăm din experiența pe care o avem de până acum, pentru că aceasta ne-a arătat că există o plus valoare, că Europa poate să ajute repede și și statele membre cu puterile pe care le au pot să intre în acțiune. Acest sistem pe module pe care le-am construit cred că este unul bun pentru că statele membre pot să spună acesta este domeniul meu special, pot să pun la dispoziție acestea, dar apoi coordonarea trebuie să aibă loc la nivel european, la nivel central. Mecanismul de securitate care este și el parte acestui program, acesta e la latitudinea statelor membre. De aceea cred că aceste module sunt importante și trebuie să țină cont de principiul de subsidiaritate al statelor membre. Cred că e pasul următor și logic pe care trebuie să-l facem în acest domeniu. Eu sper că acest mecanism să funcționeze bine. Avem deja experiențe de la taifunul din Filipine. Mulțumim! Mulțumim, domnule Zeber. Acum are cuvântul doamna Estrela din partea socialiștilor. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor, Comisiei Europene și președinților irlandeze și lituaniană a Consiliului, care a făcut efortul pentru a permite ajungerea la acest acord. Astfel, din ianuarie vom putea beneficia uh, Uh, de această nouă legislație pusă în aplicare. A crescut frecvența catastrofelor naturale și uh, pagubele în urma acestora reprezintă 0,25% din PIB-ul mondial. În ultimii 20 de ani, catastrofele din Europa au afectat aproape 90.000 de persoane. care au decedat. 29 de milioane de persoane au uh, fost afectate într-un fel sau altul uh, și sute de milioane de euro au, um, au fost uh, pierduți în urma pagubelor din cauza acestor catastrofe. Să nu uităm ultima catastrofă din cauza taifunului din Filipine. La nivel internațional, schimbările climatice um, duc la creșterea numărului calamităților naturale. Tratatul de la Lisabona a introdus o clauză de solidaritate care afirmă obligația unei asistențe reciproce între statele membre în, uh, caz, uh, în cazul unor catastrofe naturale sau provocate de mâna omului uh, în Uniunea Europeană. Acordul la care s-a ajuns cu Consiliul um, nu reia toate propunerile mult mai ambițioase inițiale ale Comisiei uh, și uh, nici nu este la, la înălțimea ambițiilor inițiale ale Parlamentului European. Uh, dar acesta este singurul acord la care s-a putut ajunge, având în vedere constrângerile legate de timp și divergențele din Consiliu. De aceea negocierile au fost dificile și poziția comună este mult mai puțin ambițioasă. Bineînțeles, e mai bine să prevenim aceste catastrofe decât să ne confruntăm cu um, consecințele lor. Trebuie să ameliorăm um, performanțele Uniunii în lupta împotriva acestor catastrofe. Mulțumesc! Mulțumesc! Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene trebuie să coordoneze eforturile de ajutorare a statelor membre atunci când ni se solicită asistența, când un stat membru este um, confruntat cu inundații, uh, incendii și așa mai departe, există un centru european care apoi retransmite către statele membre și celelalte organizații internaționale solicitarea de asistență. Deocamdată, țara mea, Regatul Unit, nu a avut nevoie de o astfel de asistență, însă în viitor, dacă uh, astfel de catastrofe uh, se vor întâmpla, um, regiunea mea, Bunăoară, uh, este supusă adesea inundațiilor, mm, nu mai departe decât joia trecută, orașul în care am un birou de circumscripție a fost inundat. Operațiunile internaționale e important să-și coordoneze activitatea să sperăm că putem evita haosul în astfel de situații de urgență. Ameliorările sunt binevenite, planificarea, prevenirea, protecția vor aduce o asistență mai bună din partea UE. Există și un set de probleme, dar cred că în negociere am reușit să evităm obstacolele, menținând uh, nivelurile de finanțare la un nivel adecvat. Tot ce ține de planificare eh, este împărtășit de Comisie și de statele membre. Grupul Liberal și Parlamentul întreg trebuie să voteze pentru această legislație. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta, doamna Hasi, acum numele versilor. Hyvät kollegat, Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc doamnei Gardini pentru efortul făcut ca raportor și le mulțumesc și celorlalți negociatori. Vorbim de un mecanism de protecție civilă care aduce îmbunătățiri foarte mari um, situația actuală. Vor exista mai multe fonduri, se va pune accentul mai mult pentru prevenire și pregătire în cazul catastrofelor. Această muncă poate fi văzută ca o muncă de pregătire pentru schimbările climatice. De exemplu, conform unei asigurări, o companie de asigurări, evenimente recente în care se cer uh, se cer despăgubiri sunt în creștere. Există inundații, incendii de pădure, care devin din ce în ce mai frecvente peste tot. De exemplu, în această toamnă, furtuni puternice au măturat nordul Europei. Trebuie să fim bine pregătiți pentru situațiile de urgență, pentru că astfel putem evita pierderi de vieți omenești și pierderi economice. Trebuie să identificăm mai bine care sunt riscurile dezastrelor și să muncim împotriva lor. E foarte important, mai ales în industria chimică și minieră. Emisiile otrăvitoare ale acestora nu respectă granițele statelor, ci trec dintr-un stat în altul prin intermediul vântului și al apei. Ne amintim foarte bine de incidentul din Ungaria, unde a existat uh, acea scurgere de deșeuri toxice și substanțele poluante de acolo au inundat zonele învecinate. Toate acestea ar putea fi, ar putea fi prevenite dacă se face o mai bună muncă de prevenire prevenirea catastrofelor nu ține doar de responsabilitatea serviciilor de salvare. E nevoie și de alte măsuri în acest sens. Mulțumim foarte mult, doamna Rosbach are cuvântul. Tak, formand, comisar. EU's civilbeskyttelsesordning spiller en central Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acest regulament este unul foarte important în caz de catastrofe umanitare și naturale. Avem nevoie de asemenea mecanisme pentru problemele transfrontaliere și e nevoie de o colaborare mai bună între statele membre. Eu vin dintr-o regiune care a fost foarte afectată de furtună, dar vin și dintr-o țară ca în alte multe state membre, avem deja acorduri bilaterale cu vecinii noștri, astfel încât să putem folosi în, co- în comun materiale și echipe. Protecția statului e la latitudine națională, dar uh, nevoile fiecărui stat diferă față de altul, de aceea e nevoie de niște condiții speciale. Pentru noi, pentru următorii șapte ani, aceste mijloace sunt mult prea mari, mai ales în aceste timpuri pe care le traversăm, măsurile luate nu se suprapun tendinței normale. Vă mulțumim pentru ajutor, dar acest buget este mult prea mare. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul doamna Susa din partea GOE. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest uh, text, text uh, depășește așteptările. Nu este la nivelul așteptărilor, mă scuzați, pentru că um, ceea ce privește prevenirea catastrofelor nu s-a făcut uh, suficient se extinde cadrul protecției civile nu doar uh, la catastrofele uh, care afectează um, viața oamenilor, ci și uh, teritoriul sau patrimoniul. Și s-a prevăzut funcționarea mecanismului prin mobilizarea capacității europene la solicitarea unui stat membru, dar uh, această intervenție nu se va face împotriva voinței statelor membre. Deci uh, este un mecanism de solidaritate care sperăm va funcționa foarte bine. Um, crește numărul uh, calamităților naturale din cauza schimbărilor climatice și din cauza modului în care capitalismul a devenit un predator asupra mediului și asupra ființelor umane și uh, ca și simțim efectele um, acestei uh, spirale capitaliste. De aceea e nevoie de o reacție eficientă și rapidă pentru a apăra populațiile afectate de catastrofe. Deci, cred că acest acord este un pas înainte. Sperăm că nu există nicio voință de a folosi aceste um, mecanisme în scopuri militare. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Pașca. Novi mecanism civilnej ochrany Mulțumesc. Acest mecanism e foarte important în ceea ce privește protecția împotriva catastrofelor, pentru că acesta aduce împreună trei acte legislative și duce la o simplificare a prevederilor existente și la o răspundere mai bună, în, la un răspuns mai bun în situații de urgență. E clar că există tot mai multe catastrofe și ar fi bine dacă Uniunea Europeană ar putea să acționeze mai coordonat și mai unit în fața acestora. Trebuie să abordăm situațiile cât de repede și cât de eficient. De aceea e nevoie de un serviciu în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că ajutorul de la nivel, nivelul Uniunii Europene vine ca o completare. Coordinarea, coordonarea și reacția autorităților locale e cea care lipsește. De multe ori acestea sunt cele de la fața locului și trebuie să ținem cont și de acest factor în munca noastră. Mulțumim foarte mult, are cuvântul domnul Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte, catastrofele au această dimensiune regională. De aceea eu salut faptul că există această responsabilitate la nivelul statelor membre, care trebuie să îmbunătățească și coordonarea la nivelul Uniunii Europene. E foarte important că vorbim despre prevenire și nu luptă după ce evenimentul a avut loc. Toate acestea trebuie să le salutăm. Exact acesta este modul de acțiune pe care vreau vreau să-l văd în Uniunea Europeană, să învățăm din succes și nu fiind sub presiune. trebuie ca costurile catastrof catastrofelor să poată să fie acoperite. E nevoie de toate resursele de care e nevoie, astfel încât să putem să răspundem la asemenea acțiuni. Costurile, măsurile, instrumentele scumpe, toate acestea trebuie să ducă la o platformă bună. Dar să sperăm că vom pune în aplicare cât mai puțin posibil toate aceste instrumente. Doamna Grostes are cuvântul. Cu, la președinte. Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că aceste catastrofe naturale se multiplică în lumea întreagă din cauza schimbărilor climatice și nu fac decât să agraveze riscurile pentru anii ce vin. Însă aceste dezastre sunt, fie că sunt de origine umană sau naturală, aduc și pagube economice considerabile. În Franța numărăm aproape 15.000 de victime și 3 miliarde de euro costuri pagube uh, provocate de astfel de catastrofe. Mecanismul uh, european de protecție civilă trebuie neapărat să fie simplificat. Era o măsură de urgență. Avem nevoie de un mecanism mai ambițios, mai reactiv, căci în situații de urgență Uniunea Europeană nu își poate permite să improvizeze un răspuns. Iar primele reticențe ale Consiliului au fost cu atât mai de neînțeles. Consolidăm cooperarea, coordonarea între statele membre și vine să spun în sfârșit că de la raportul Barnier în 2006, iată, am așteptat ani buni pentru a avea în sfârșit un proiect ambițios. Da, avem un centru de uh, reacție la situații de urgență. Este un pas foarte important către punerea în comun a mijloacelor și e un exemplu de măsură concretă prin care Europa poate să uh, își aducă plus valoarea. Protecția civilă este susținută de populație pentru că 82% dintre europenii chestionați estimau că o acțiune coordonată în caz de catastrofă e mai eficace decât o acțiune izolată a statelor membre. Deci aceasta este Europa pragmatică și protectoare pentru cetățeni. Se mulțumesc, domnul Rustet, spune uh, doamna președinte, domnul Tabagi. Tisztelt Gheorgheva, biztos asszony! A Stimată doamnă comisar, această propunere ne arată și faptul că trebuie să răspundem și să învățăm din experiențele din ultimii ani. Ungaria a trecut prin această tragedie cu noroiul roșu, a fost o mare catastrofă industrială. Și România a avut de suferit de pe urma acestei catastrofe, care Suntem de acord cu faptul că statele membre trebuie să notifice Comisia Europeană în ceea ce privește capacitățile pe care le au la dispoziție, astfel încât să avem o acțiune comună mai bună. Sunt de acord cu acest centru de gestiune. În același timp, Problema este de nerezolvat în ceea ce privește catastrofele industriale. Fondul umanitar și alte fonduri nu sunt suficiente. Mulțumim, are cuvântul domnul Natal. Uh, Doamnă președinte, doamnă comisar, mecanismul de protecție civilă înseamnă, de fapt, bani pentru protecție civilă, dar Uniunea Europeană nu are bani pentru că acești uh, bani aparțin statelor membre, statelor suverane. Deci luați acești bani de la statele membre și le reambalați și dați, reambalați și dați înapoi. Este un efort disperat de a-i face pe cetățeni să iubească Uniunea Europeană acum când popularitatea dumneavoastră uh, se află la un nivel extrem de scăzut profitați de pe urma celor care suferă de pe urma calamităților naturale, inundații um, sau uh, taifunuri ca cel din Filipine. Guvernul nostru a dat 16 milioane de lire, uh, elicoptere. Poporul britanic a donat 17 milioane de lire. Uh, acest lucru arată că noi ne oferim ajutorul în cazul uh, unor dizastre naturale, dar nu dorim să filtrăm acești bani prin Uniunea Europeană pentru ca dumneavoastră să folosiți ca fond de propagandă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Stoianov? Nu, nu este prezent. Are cuvântul domnul Schnellhardt. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamne, stimați domni, întotdeauna au existat catastrofe naturale, va exista și următoarea catastrofă naturală. În circumscripția mea a avut Uh, a avut de suferit o catastrofă de mari dimensiuni vara aceasta. E importantă aici solidaritatea europeană care să acționeze sub diferite forme. Cred că misiunea acestui regulament e să ne oferă o șansă bună să fim mai eficienți în munca noastră, pentru că Dezvoltările din ultimele luni ne arată exact aici e nevoie să recuperăm. De aceea eu sprijin acest centru european de urgențe, pentru că aici constatăm o lipsă în colaborarea regiunilor unele cu celelalte. E un punct care trebuie neapărat să fie îmbunătățit. Am cunoscut toate acestea atunci când a avut loc o, in, o inundație în aval sau dacă s-ar fi folosit toate resursele la dispoziție, atunci daunele din uh, din aval ar fi fost mult mai puține. De aceea e nevoie de acest sistem. Apoi și în politica agricolă e foarte important acest sistem pentru prevenirea catastrofelor naturale. Cred că abordarea e una bună. Însă mai este o lipsă despre care trebuie să vorbesc. Cât de mult a durat până când am reușit să aducem bani acest fond pentru catastrofe? A fost nevoie de mult prea mult timp și văd că întreprinderile sunt cele care suferă pentru că încă nu au primit autorizații din partea Comisiei astfel încât să poată folosi astfel acești bani. De aceea eu cred că trebuie să fim mai eficienți și mai rapizi și avem nevoie de o cooperare mult mai bună și nu să afectăm foarte mult uh, companiile. Mulțumim foarte mult! Are cuvântul acum doamna Sărbu

I'll ask the next one. o să pun întrebarea următorului coleg. Borzan. Are cuvântul acum domnul Borzan. Predsjedavajuća, prirodne i druge katastrofe ne poznaju državne Doamnă președinte, Dezastre naturale depășesc frontierele, de aceea eforturile noastre trebuie să fie comune. Din păcate, în ultimii ani, calamitățile naturale au devenit din ce în ce mai frecvente, dar finanțarea pentru mecanismul de protecție civilă a fost redusă la 268 de milioane de euro. Din cauza uh, situației sale geografice, Croația suferă de pe urma inundațiilor uh, iarna uh, și de pe urma incendiilor de pădure vara. De aceea, este atât de important să avem un serviciu, serviciu de protecție civilă experimentat, gata să acționeze în toate tipurile de condiție și gata să ajute și statele din afara Uniunii Europene. Piloții noștri experimentați au stins incendii de pădure în Grecia, în Portugalia, în Bosnia-Herzegovina și în Muntenegro. În ciuda reducerilor bugetului, mă bucur de adoptarea acestei măsuri, mai ales că a crescut finanțarea pentru cooperarea transfrontalieră pentru a ajuta și țările vecine. Mulțumesc! Domnul Natal dorește să vă pună o întrebare. Acceptați? Nu. Are cuvântul acum doamna Smolkova. Mulțumesc! Urgențele cu care avem de-a face acum nu sunt nimic extraordinar. Le observăm aproape în fiecare zi și acestea influențează uh, viața fiecărui individ. Este un raport bun pe care îl sprijinăm și care va contribui la o creștere a securității a uh, posturilor naționale pentru urgențe. E nevoie de o pregătire suficientă astfel încât să fie salvate viețile a sute de mii de oameni. De aceea eu mă bucur că este consolidat mecanismul de protecție civilă, că vor exista instrumente financiare disponibile și că în anumite zone va, zone va exista o simplificare. Cred că atunci când situația depășește posibilității unei țări, e important ca acest mecanism să fie legat de fondul de solidaritate. Ne așteptăm ca protecția civilă să fie consolidată în ceea ce privește prevenirea și pregătirea nu doar în Uniunea Europeană, ci și mai departe. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Aș dori acum, înainte de a trece la procedura de catch the eye, să-i dau cuvântul domnului Vlasac din partea regii. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Această nouă propunere trebuie să amelereze mecanismul reunindu-l cu instrumentul financiar din 2007, ambele reunite într-un singur act legislativ. E o abordare urgentă, trebuie să aprobăm acest text înainte de încheierea acestui an, pentru că atunci expiră și instrumentul financiar pentru mecanismul actual. Propunerea modificată a Comisiei vizează simplificarea procedurilor de punere în comun a resurselor vizează simplificarea regulilor de activare a mecanismului de protecție civilă în situații de urgență, inclusiv în state terțe, ceea ce ar trebui să reducă povara administrativă Uh, atât uh, pentru Comisie cât și pentru statele membre. Acesta este un progres. Din punct de vedere al Comisiei Regii, aș dori să vă reamintesc că principiul de bază al protecției civile este soluționarea problemelor la uh, nivelul imediat. Nu trebuie uitate autoritățile competente la nivel local și regional. Uh,

V-ați uh, grăbit puțin și cred că probabil ați scăpat niște detalii. Bineînțeles că prevenirea este foarte importantă atunci când vorbim de catastrofe. Trebuie să evităm răul înainte să se întâmple. Voi face trimitere la un document uh, care există în Uniunea Europeană cu privire la acest subiect. Însă, dumneavoastră, nu țineți cont de toate recomandările pe care le-am făcut eu și anume e nevoie de un cadru în ceea ce privește prevenirea catastrofelor, un cadru prin care să se identifice factorii de risc, cum ar fi riscuri costale, riscuri de incendiu, apoi cele legate de bazinele de apă, zonele locuite, zonele vulnerabile și așa mai departe. Toate acestea nu au fost uh, luate în considerare. Tot în ceea ce privește prevenirea, ne așteptăm la o revizuire a legislației în ceea ce privește fondul de solidaritate, astfel încât să existe o implementare mai rapidă a acestor fonduri. Doamnă Gheorgheva, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile dumneavoastră. Aș dori să fac patru observații. Este foarte important să subliniem că 9 din 10 cetățeni ne-au spus că ei doresc să reacționăm împreună în cazul unor amenințări care le amenință viața și iată, noi am ținut seama de avizul cetățenilor. În al doilea rând, accelerăm măsurile de solidaritate acolo unde acestea au rost. Putem face mai multe pentru cetățenii noștri. 90% din catastrofe sunt locale. Și acolo mecanismul de solidaritate nu își joacă un rol uh, care aparține. Însă, atunci când uh, țările noastre sau țări terțe sunt confruntate cu astfel de urgențe, uh, Uh, solidaritatea este foarte importantă pentru că reducem pierderea de vieți omenești și uh, chiar și pagubele. Capacitățile de protecție civilă sunt foarte importante atunci când echipele noastre lucrează și se formează împreună, atunci când vor acționa împreună pe teren, vor fi mult mai eficace. Și aș sublinia că punem în comun și fondurile pentru solidaritate. Lucrăm împreună pentru a ne asigura că mecanismul de protecție civilă și fondurile de solidaritate pot fi uh, derulate eficace printr-un proces decizional simplificat. În al treilea rând, trebuie să respectăm subsidiaritatea. Am făcut această propunere ca un sistem de jos în sus, nu de sus în jos și de aceea le mulțumesc celor care au recunoscut această dimensiune și au spus că am făcut o treabă bună împreună, împreună cu Parlamentul și cu statele membre. În fine, în al patrulea rând, vorbim despre eficacitatea costurilor. Trebuie să creăm măsuri de prevenție de care avem atât de mare uh, nevoie atât în, uh, în viitor, însă e evident că din cauza schimbărilor climatice această frecvență va spori. Un euro investit în prevenție înseamnă 4 până la 7 euro uh, economisit. Răspuns comun, e clar că grupul este mai puternic decât uh, componentele sale. Vă mulțumesc mult pentru colaborare și dorim să conlucrăm și în continuare în implementarea acestor măsuri uh, pentru binele cetățenilor noștri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Acum dau cuvântul raportorului nostru, doamna Cartini. Si, ancora grazie. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul, doamnei comisar. Eu cred că noi azi aici vorbim cu adevărat despre un lucru important. Vorbim despre solidaritate, despre spirit european, despre cetățeni care astăzi deja cer mai multă intervenție a Uniunii Europene repet aceste lucruri pe care le spunem de multe ori. Dar noi avem nevoie de o poliție civilă care să funcționează. În țara mea, în aceste zile la Veneția, a început ieri și va dura patru zile uh, un exercițiu european la care participă echipe din mai multe țări, Regatul Unit, Austria, Estonia, Ungaria și, bineînțeles, Italia. Noi vorbim despre un mecanism european care funcționează deja și pe care dorim să-l facem mai eficient pe baza experienței adunate. Și uh, nu bugetul e important, într-adevăr, bugetul e foarte mic, pentru că știm că în prevenția acestor catastrofe ar trebui să investim miliarde, dar noi știm că a preveni înseamnă mult mai puțin decât a interveni după ce intervine catastrofa naturală. Am uh, participat la 16-a zi a voluntariatului și a protecției civile în regiunea Friului Veneția Giulia. Este regiunea italiană în care s-a născut mecanismul italian de protecție civilă cunoscut în întreaga lume. Uh, și comisarul de atunci, Giuseppe Zamperletti, a participat la acesta. Dacă ați venit și dumneavoastră acolo, ați fi înțeles despre ce e vorba, pentru că noi vorbim despre o comunitate care, la 40 de ani după acel uh, cutremur mare, uh, încă este unită și într-o regiune cu doar 1.200.000 de locuitori, voluntarii în ultimii 10 ani au oferit o valoare adăugată prin munca lor de 200 de milioane de euro. Și cred că acesta este sensul protecției civile. Sentimentul apartenenței la o comunitate, sentimentul solidarității, sentimentul de a privi spre viitor și de a ne face teritoriul uh, Uh, mai rezistent în fața uh, calamităților naturale pentru generațiile viitoare. Iată care este sensul pozitiv pe care îl poate da Uniunea Europeană prin mecanismul său. De aceea vă mulțumesc și credeți-mă, votul de azi pare unul puțin important, dar de fapt este un pas foarte important înainte. De aceea ziua de azi trebuie să rămână în anale. Mulțumesc încă o dată, doamne comisar Gheorgheva, pentru tot ceea ce a făcut cu atât de multă pasiune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gardini. Doamnelor și domnilor, dezbaterea s-a încheiat și raportul Gardini va fi votat astăzi uh, după ora 11.30. Suspend ședința. Până atunci, ne revedem la 11.30 pentru voturi.